Proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy się... Doamnelor și domnilor, o să mai vorbim despre buget încă puțin. Ordinea de zi prevede votarea raportului domnului Surian și a domnului Manca privind proiectul de buget general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, modificat de Consiliu. Vom vota acum amendamentul patru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se aprobă. Alineatul 4. Vot pe părți. Pentru, împotrivă, abțineri. Se aprobă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri. Se aprobă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri. Se aprobă. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă. Trebuie să verificăm în mod electronic. Votul s-a deschis. Zamykam głosowanie. Votul s-a închis. 320 de voturi pentru, 236 împotrivă, 10 abțineri. Se aprobă. Avem nevoie doar de o majoritate simplă aici, așa că se aprobă. Amendamentul 1, vot prin apel nominal, votul s-a deschis. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 314 pentru, 237 împotrivă, 20 de abțineri. Se aprobă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se respinge. Domnul Surian dorește să propună un amendament oral. Domnule Surian, Amendament oral. Dragi colegi, se propune să ca amendamentul 3 sau amendamentul 7 care sunt identice ca text să fie votate în trei părți. Și amendamentul oral vine să schimbe partea a doua. De ce? Este vorba despre opinia Eh, se menționează avizul Comisiei în textul inițial, dar între timp Consiliul a luat o decizie în acest sens și de aceea vă voi citi noua propunere, mai ales notele Consiliului European și anume că statele membre sunt gata să, uh, finanț- să contribuie la acest fond cu 2,4 miliarde anual pentru anii 2010 până în 2012. Se subliniază totuși nevoia de a mm, informa și de a obține o contribuție din partea bugetului european în 2011 și 2012. Acesta este amendamentul oral și propunerea mea este să votăm în mod pozitiv toate cele trei părți. Doresc să vă întreb dacă este cineva împotriva acestui amendament oral. Este cineva împotriva, nu văd pe nimeni și atunci putem să includem și acest amendament. Vom vota așadar trei părți și vom avea un, un uh, vot prin apel nominal. Deschid primul vot. Votul pe prima parte. A votat toată lumea, votul s-a închis. 525 de voturi eu pentru, 25 împotrivă, 11 abțineri. Se aprobă. Partea a doua. Împreună cu amendamentul oral. Pentru, îmi cer scuze, uh, s-a deschis votul electronic. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 515 voturi pentru, 28 împotrivă, 17 abțineri. Se aprobă. Partea a treia. Deschid votul. A votat toată lumea? Votul s-a închis. 515 pentru, 29 împotrivă, 18 abțineri. Se aprobă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Acum supun la vot am propunerea de rezoluție amen, uh, modificată și este un vot prin apel nominal. Am deschis votul, a votat toată lumea. Votul s-a închis. 483 pentru, 48 împotrivă, 32 de abțineri. Se aprobă, doamnelor și domnilor, aș dori să vă să felicit, să-i felicit pe raportori încă o dată și doresc să o felicit pe toți felicit comisiile care au lucrat pe acest buget și astfel finalizăm votul nostru pe uh, bugetul Uniunii Europene. Domnule Surian și domnule Manca, vă felicit. Aș dori să profit de această ocazie pentru a vă dori un uh, Crăciun fericit și pentru a vă transmite cele mai bune urări pentru următoarele trei săptămâni de sărbători ne așteaptă niște sarcini foarte interesante în următorul an și ne vom revedea pe 12 ianuarie. Vă invit la un cocktail de sărbătorirea a anului nou și de uh, lansare a tratatului de la Lisabona. Deci pe 12 ianuarie îmi face plăcere să vă invit pe toți la acest cocktail. Un an nou fericit. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul punct, cinci propuneri de rezoluție în ceea ce privește intrarea în aplicare a Tratatului de la Lisabona. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Este o greșeală pe lista de vote PP-ului. Aș dori să le spun că colegilor că trebuie adăugat un plus la lista pe voturi separate. Nu, nu știu de ce trebuie să mi se spună asta și nu să li se spună celor de la EPP. Am pus considerentul M la vot separat. Cine este pentru, vă rog, împotrivă, abțineri, a căzut. Considerentul N, vot separat. Cine este pentru? Împotrivă, ă, abțineri, a căzut. Moțiunea pentru o rezoluție ă, deschid ă, votul. A votat toată lumea. Închid votul. Iată, rezultatul a fost adoptat. urmă, urmează uh, votul privitor la uh, subsidiaritate. Domnule Schulz, domnă președinte, nu știu dacă uh, Uh, ce se întâmplă în, înainte de Crăciun, toată lumea este agitată, revin la uh, punctul meu de vedere privitor la procedură și cer să amânăm uh, această votare aceste rezoluții. Domnul Schulz a făcut o propunere. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Deci pentru propunerea domnului Schulz Doamnelor și domnilor, doamnă președintă, ă, aici s-a evocat o chestiune de procedură. Serviciul nostru juridic ne-a spus că nu se poate, totuși socialiștii au insistat, am vorbit despre libertatea de exprimare în Italia, uh, și uh, am ajuns la concluzia, domnul comisar a confirmat că uh, Uniunea Europeană nu are competențe în această privință, totuși socialiștii s-au încrâncenat și aici este o chestiune de uh, competențe, deci cred că nu trebuie să urmăm această propunere. Mai este uh, un argument asupra căruia trebuie să reflectăm. Suntem uh, competenți în privința drepturilor omului, uh, și atrag atenția asupra faptului că noul tratat de la Lisabona ă, Uniunea va trebui să plătească compensații pentru nerespectarea drepturilor omului, este ă, legitim ca Parlamentul să discute ă, acest lucru. În fine, un al treilea lucru, un minut. Aveți un minut. Ultimul argument. Nu suntem juriști, doamnă președinte, suntem politicieni, dar ne uh, ascultă milioane de uh, oameni, deci cred că trebuie să votăm neapărat astăzi. Vom vota uh, acum propunerea de amânare. Vă rog să văd cine este pentru. Împotriva. Abțineri. cred că ar trebui, cred că ar trebui să verificăm. A votat toată lumea. Închid acum votul. Iată rezultatul. propunerea a fost adoptată. Următorul punct, votarea revolu- eh, rezoluției privitoare la situația din Belarus. Paragraful 17, cred că avem un amendament oral. Da, mulțumesc, doamnă președintă sensul acestui amendament este să uh, creeze, să conștientizeze că există represiune în Belarus. Iar amendamentul meu oral urmărește să atragă atenția asupra felului în care un tânăr activist pentru democrație a fost răpit la începutul lui decembrie. Deci sună așa după ce am menționat Zvițăr Dașchevit, aș vrea să mai uh, uh, menționez încă un nume a unui personaj răpit pe 6 decembrie, deci adaug un nume pe lista celor uh, care sunt uh, hărțuiți de guvernul din Belarus fără, este vreo obiecție la acest amendament oral? Se pare că nu e cazul. Vom, modific, vom vota deci paragraful modificat în felul acesta. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? A trecut. Urmează amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Moțiunea comună. Votăm în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Următorul punct, propunerile de rezoluție privitoare la violența din Republica Democrată Congo. Moțiunea comună, amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, a căzut. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, la fel, a căzut. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, sare, a fost respinsă. Vot electronic la paragraful 9. Deschid votul. A votat toată lumea. Se închide votul. Iată, a fost adoptat. Amendamentul 4, vot electronic, se deschide votul. Uh, la amendamentul 4. A votat toată lumea. Se închide votul. A fost respins. Moțiunea comună, rezoluția în întregime, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și cu asta se încheie votul. Vă mulțumesc.